Glețos, veți primi cuvântul mai târziu. Comisia Trans are o rectificare la un text um, adoptat de Parlamentul European din regulamentul de ordine de zi. Această rectificare este adoptată și apoi, dacă în 24 de ore nu se primește niciun anunț sau nu votează cel puțin 40 de membri împotrivă, atunci aceasta va fi adoptată. Informațiile le veți găsi pe pagina sesiunii plenare de pe internet. După ce